Good afternoon everybody. Welcome uh, to our uh, Bună ziua tuturor și bun venit la ședința noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi a acestei după amieze este discutarea amendamentelor la raportul referitor la propunerea de regulament a Parlamentului și European prin piața unică competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene. Un titlu foarte lung, avem alături de noi pe raportorul nostru, Nicola Danti. Nicola, ai cuvântul. Președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Mai întâi de toate, aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru amendamente, 34 la număr. Și acestea categorii vor contribui la îmbunătățirea textului. Sper că vom continua și în săptămânile viitoare să cooperăm la fel de bine ca și până acum vederea adoptării acestui regulament. Sperăm că asta se va întâmpla în ianuarie, destul de târziu, alte comisii uh, discută deja programul, cadrul financiar multianual. Sunt și alte programe gestionate de alte comisii responsabile pe fond, așa că sper că vom reuși și noi să terminăm la timp. După cum s-a evidențiat și în comunicarea de data trecută, am venit cu amendamente suplimentare pentru a Includând text aspectele discutate de noi. Unul se referă la creșterea bugetului, anumite componente ale bugetului mai precis. Am ajuns la 21 de miliarde, anumite linii de bugetare au trebuit să fie adaptate. Asta a venit după ce Parlamentul a acceptat uh, cadrul financiar multianual, a adoptat la Strasburg o majoritate largă. Sperăm că vom putea merge mai departe pe această cale. Apoi, În ceea ce privește versiunea intermediară a documentului, avem o linie de buget uh, specifică pentru monitorizarea piețelor și, după cum uh, spuneam, uh, am dorit să evităm includerea acestea. Cred că e important să alocăm resurse suplimentare pentru că acestea vor garanta un plus de monitorizare a piețelor și asta ar permite consumatorilor europeni să beneficieze de produse mai sigure la standardele existente și de asemenea va permite societăților comerciale din Europa să beneficieze de un mediu concurențial adecvat în relația lor cu uh, companiile din statele terțe. <clears throat> De asemenea, sperăm că monitorizarea va viza și piața online, o temă destul de importantă, discutată de noi în repetate rânduri atunci când am uh, discutat omnibusul pentru consumatori. Pe lângă aceste chestiuni specifice, vom încerca să facem față și provocărilor care se confruntă piața unică, mai ales atunci când e vorba de lucrurile care se petrec ca urmare a revoluției digitale, evoluției economiei online. Și asta se aplică pe toate planurile. E nevoie să dublăm resursele pentru programul COSME, care vizează IMM-urile și micro-întreprinderile. Un semnal puternic în acest sens eh, ar fi transmis de Parlament eh, IMM-urilor, mai ales dacă ne uităm că aici cifra ar fi dublu față de cea din bugetul anterior. Apoi, e important să prezentăm într-o manieră mai explicită lista resurselor, așa cum vor apărea în program. Articolul 4 menționa doar câteva dintre obiective și lăsa o mare parte a buget pentru a fi alocat între <clears throat> și divizat între celelalte componente și obiective. Sigur, trebuie să avem o anumită marjă de flexibilitate atunci când realizăm un astfel de program în același timp, însă trebuie să avem cifre concrete asociate cu obiectivele statuate în program. În ceea ce privește punerea în aplicare a programului, am inclus o serie de date și, de asemenea, Parlamentul European are un rol activ de supervizare, acesta va monitoriza programele de lucru, realizând acest fel un plus de transparență conform dorinței <clears throat> câtorva dintre raportorii din umbră, Sper că vom uh, coopera foarte bine și pe viitor. Um, am văzut amendamentele de altfel de până acum și n-am nicio îndoială că vom merge bine și um, pe viitor. Pe 26 noiembrie urmează să avem următoarea întrunire și am uh, convingerea că vom reuși să structurăm uh, compromisurile necesare care ne vor permite să mergem mai departe cu acest regulament și cu acest program. În următoarele zile am să trimit un prim set de amendamente de compromis uh, colegilor raportori din umbră. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la raportorii din umbră, din partea PPE. Doamna Vaidere, vă rog, aveți cuvântul, doamna Vaidere. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. După cum vedeți, acest program pentru piața unică este unul dintre cele mai importante programe ale cadrului financiar multianual, iar numărul de amendamente primite demonstrează plenar acest lucru. În opinia mea, prin urmare, grupul PPE poate fi de acord cu majoritatea amendamentelor. Din partea grupului meu, eu am înaintat 11 amendamente, acționând pe următoarele teme. Am dori ca în mod sistematic Comisia să, să contribuie la întărirea capacității de supervizare a pieței în statele cu mai puțină putere economică, unde autorii și autoritățile uh, înregistrează o anumită lipsă de capacități. Obiectivele programului ar trebui să includă și accesul consumatorilor la produse de calitate egală, deci același produs, produs de aceeași companie, ar trebui să fie la același nivel calitativ peste tot în Europa, eliminându-se astfel uh, standardele duble de calitate. Și de asemenea e nevoie de un plus de vizibilitate atunci când e vorba de ceea ce au concret de câștigat cetățenii de pe urma pieței unice. Asta presupune un dialog cu grupurile din societatea civilă. Ceea ce privește amendamentele înaintate de colegi, considerăm că suntem, am putea fi de acord cu majoritatea dintre ele, inclusiv amendamentul 278. Poate că în anumite cazuri eh, ar fi cazul să lucrăm puțin la eh, textul propriu zis pentru a clarifica situația și conceptele utilizate, dar există și amendamente care ne pun anumite probleme. Dacă ne uităm, amendamentul 123 Aici nu cred că trebuie să retragem sprijinul pentru o organizație a consumatorilor care este bine structurată și funcțională. Asta e poziția mea personală, cel puțin. În ceea ce privește amendamentul 128, aici ar fi nevoie de clarificări suplimentare referitoare la modul în care s-ar putea atinge costul minim și dacă e posibil să facem așa ceva în cadrul acestui program. De asemenea, am dorit clarificări suplimentare atunci când e vorba de propunerea de amendament 139, mai ales când e vorba de păstrarea încrederii consumatorilor, ce înseamnă asta. Apoi, amendamentul 140. Finanțarea pentru acest program probabil n-ar fi cel mai bun instrument care să rezolve problema transportului animalelor vii și sprijinim amendamentul 143. Nu putem sprijini nici amendamentul 143. 191 privind uh, schimburile bugetare similare. Am putea sprijini această idee dacă se alinează la raportul interimar privind uh, cadrul financiar multianual 2021-2027. Poziția Parlamentului în direcția acordului adoptat de semnatul de la Strasburg uh, a demonstrat un consens solid în acest sens și trebuie să rămânem pe această linie. E de asemenea foarte important să adoptăm rapid acest uh, raport, cât de rapid posibil, pentru că ordinea de zi e extrem de încărcată, programul nostru e încărcat și cetățenii se așteaptă să adoptăm cadrul financiar multianual înaintea alegerilor europene. E important să avem continuitate și stabilitate în finanțarea europeană pentru IMM-uri și pentru organizațiile existente. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc pentru amendamente și aștept cu nerăbdare să demarăm uh, munca la amendamentele de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Trecem acum la domnul Șolteș. Mulțumesc, doamna președintă, că mi-ați dat cuvântul. Și eu doresc să-i uh, mulțumesc domnului Danti pentru proiectul de raport. În linii mari, grupul nostru sprijină abordarea raportorului, mai ales când e vorba de întărirea monitorizării piețelor și propunerea de uh, obiective și activități precis definite pe acest plan. Aici textul este bine structurat deja. Am uh, prezentat însă o serie de amendamente în încercare de a îmbunătăți propunerea comisiei și de a face textul mai ecologic, dacă mi se permite să spun așa. Este, prin urmare, foarte important să răspundem la schimbările de climă tot mai agresive, la supra-solicitarea resurselor naturale și noi, ca societate, ar trebui să tindem spre uh, emisii de carbon zero, spre o economie durabilă și eficientă pe plan energetic, iar piața internă ar trebui să fie un instrument esențial în atingerea acestui obiectiv, integrând în mod eficient considerente și factori de ordin social, de mediu și guvernamental. De aceea, piața internă, în opinia mea, trebuie să se adapteze la acest mediu în continuă schimbare și la revoluția digitală, nu doar în ceea ce privește planurile de afaceri, ci și atunci când e vorba de uh, Uh, protejarea consumatorilor. Într-adevăr, uh, noile inovații ar trebui să ofere oportunități de afaceri pentru, mediul, pentru companii și să ducă la prezența pe piață unor produse eficiente pe plan energetic și la servicii ecologice. IMM-urile joacă un rol foarte important în acest sens. Tranziția spre o societate cu emisii zero de carbon și spre o economie circulară de asemenea ar avea de câștigat. IMM-urile sunt uh, protagoniști foarte importanți în combaterea schimbărilor de climă, în adaptarea la noile realități, iar competitivitatea europeană în materie de tehnologie ecologice uh, reprezintă o principală sursă de inovație în în economia europeană. De asemenea, foarte important pentru grupul nostru este să asigurăm un nivel de protecție a consumatorilor uh, la cele mai înalte standarde, întărind regulile de protecție a consumatorilor și uh, prevăzând inclusiv posibilitatea de a organiza campanii de informare și conștientizare, axându-ne pe consumatorii care, sunt, care constituie grupuri mai vulnerabile. Trebuie să ajutăm consumatorii în a face față provocărilor pe care le aduce digitalizarea piețelor și apariția ultimelor tehnologii. Aceștia trebuie să fie informații în legătură cu drepturile lor și cu accesul la justiție. Dacă reușim să informăm pe uh, consumatori mai bine în materie de durabilitate, de impact, de eco-design, vom asigura o mai bună protecție a drepturilor lor din acest punct de vedere și vom asigura de asemenea posibilitatea lor de a face plângere atunci când e necesar și produsele se dovesc a fi deficitare. Eh, de asemenea, este importantă și activitatea de monitorizare, de examinare a eficienței acțiunilor sprijinite în materie de punere în aplicare pe plan financiar și evaluând în același timp impactul posibil al obiectivelor. Acest raport uh, ar trebui să fie prezentat, uh, va fi prezentat Parlamentului European și este foarte important să fie prezentat și publicului, pentru că publicul trebuie să cunoască drepturile de care beneficiază. Încă o dată mulțumesc raportorului și aștept să cooperăm și pe viitor. Mulțumim foarte mult! Trecem acum la Comisia Europeană. Doamna Pitala are cuvântul. Bună ziua! Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru amendamentele trimise. Suntem categoric gata să lucrăm alături de dumneavoastră pentru a asigura adoptarea rapidă a acestei propuneri. Încă o dată aș dori să subliniez că această idee a unui program unic pentru piața unică este excepțională, e un program care se axează pe funcționarea și punerea în aplicare a regulilor existente referitoare la piața internă. Ceea ce privește chestiunile bugetare, salutăm propunerea făcută și ideea sporirii acestui buget. Propunerea deocamdată ni se pare adecvată, având în vedere și acțiunile plănuite, însă salutăm propunerea făcută Chestiunile referitoare la campanie de informare pentru consumatori și digitalizarea sunt chestiuni de extrem interes și pentru noi și categoric am dorit să pregătim foarte multe acțiuni pe viitor în aceste domenii. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și acum revenim la raportul nostru, domnul Nicola Danti. Brevemente, intanto voglio ringraziare i colleghi che... Pe scurt, aș dori să mulțumesc um, colegilor care au intervenit Vă mulțumesc uh, tuturor și vă asigur că vom acorda foarte multă atenție ajutorului uh, țărilor mai mici pentru calitatea duală a produselor și așa mai departe. Vom... Sunt convins că vom reuși să găsim o calea de mijloc potrivită cu acest text. În ceea ce privește economia verde, revoluția digitală, știți că um, este în centrul atenției noastre și aici vom încerca să redactăm amendamente de compromis care să răspundă la aceste cerințe. În săptămânile viitoare vom avea o primă reuniune a raportorilor din umbră și, odată cu primele amendamente de compromis, vom putea discuta pe baza unor texte mai avansate. Sper uh, să putem ajunge la un compromis cât se poate de repede. Mulțumesc, spune doamna președinte. Discutarea amendamentelor de compromis va fi pe 6 decembrie, votul în comisie va fi în, la reuniunea noastră din ianuarie. Asta înseamnă că putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. În mod normal, Dita Șaranțova uh, este raportor, însă nu a venit încă nici pentru următorul uh, punct, la care tot ea este raportor. Any uh, assistant from ALDE present? Sunt uh, prezenți asistenții de la ALDE? În regulă. Ok, so we can continue with... În regulă, putem continua cu reuniunea noastră, raportoarea este prezentă. Dita, îți dau cuvântul pentru raportul tău privind uh, asigurarea de răspundere civilă și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze pentru întârziere. Cred că data trecută am discutat propunerea în această comisie, v-am explicat poziția mea, deci nu am să repet totul. Aș vrea să spun că, în general, propunerea comisiei a fost una bună, dar trebuia îmbunătățită din două puncte de vedere. Întâi, domeniul de aplicare al directivei. Eu cred că directiva nu ar trebui să acopere biciclete electronice, scutere electronice, segways și vehicule incluse în sporturile cu motor. Cred că trebuie incluse um, autovehiculele care intră sub omologarea de tip uh, la nivel european. Nu sunt de acord cu sugestia Comisiei să includem tot ce are două roți și un motor și apoi să lase statele membre să se uh, descurce. Dacă statele membre vor să ceară asigurare pentru ceva ce nu e inclus în această directivă, așa să fie. Rolul uh, directivei nu trebuie să fie să creeze o problemă care nu există astăzi și să lase statele membre să se ocupe de rezolvare. Uh, acoperirea transfrontalieră Um, orice bicicletă electronică care ar trece uh, frontiera ar fi uh, inclusă. Nu găsesc argumente care să sprijine argumentul acesta. Poate peste 5 ani se va fi cazul, dar acum nu. În ceea ce privește utilizarea uh, vehiculului, proiectul de raport clarifică că este vorba de un vehicul utilizat în trafic atât pe șosele publice cât și private, dar nu uh, în cazuri în care vehiculul este folosit în mod exclusiv într-o zonă închisă, um, fără acces al publicului. Un tractor pe câmp care nu merge niciodată pe șosea nu trebuie să, fie, să aibă asigurare de uh, răspundere civilă. Un uh, vehicul care, toc- care tocmai uh, um, a ieșit de pe banda rulantă din fabrică nu trebuie să fie asigurat înainte să fie pus în funcțiune nu există niciun motiv să soliciți asigurare pentru astfel de vehicule atâta timp cât în ziua de astăzi nu se cer o astfel de, as- de uh, asigurare. De cele mai multe ori aceste vehicule sunt uh, acoperite de alte tipuri de asigurări. În ceea ce privește verificările din articolul 4, există un soft Eucaris, uh, sistemul de informații privind uh, permisele auto. Este un sistem care funcționează foarte bine și permite schimbul de informații privind anumite, uh, privind uh, vehicule specifice din statele membre. Cred că este suficient pentru a verifica dacă un vehicul uh, din alt stat membru are um, asigurarea de răspundere civilă. Uh, dacă ar include uh, informația privind asigurarea, ar fi utilă numai dacă s-ar uh, putea acoperi toate autovehiculele europene. Apoi, articolul 10a. Am discutat cu expert și reiese că, mm, în ciuda bunelor condiții ale comisiei, articolul trebuia revizuit pentru ca el să funcționeze în practică. Articolul trebuie să reflecte să reflecteze mai bine procedurile din, eh, din articolele 10 și 24, tocmai de aceea s-au făcut câteva amendamente tehnice. Aceste amendamente nu doresc sub nicio formă să dilueze propunerea Comisiei în acest domeniu și sper că raportorii din umbră vor înțelege asta, chiar dacă este ceva foarte tehnic. Acestea fiind spuse, am eliminat și un aliniat privind ehm, părțile vătămate care ar eh, putea acționa în instanță uh, asigurarea um, este nejustificat, mai ales dacă ne gândim cât de mult durează procedurile uh, juridice în fața, împotriva unui asigurator. În ceea ce privește autovehiculele expediate, articolul 15, propun un amendament ne prevăzut uh, în textul comisiei. Cred că consumatorul trebuie să poată alege atunci când cumpără un autovehicul din alt stat membru să îl asigure fie în statul sau de origine sau în cel uh, de expediție. Sistemul actual nu funcționează în practică pentru consumator. Sper că dacă le dăm uh, de ales, vom încuraja achiziții transfrontaliere. De asemenea, doresc să abordez situația specifică a răspunderii în cazul unui accident cu o uh, remorcă, însă aș vrea să închei de asemenea uh, vorbind despre uh, istorie, despre uh, solicitări trecute, creanțe trecute. Uh, în ceea ce privește, deci este vorba de istoricul daunelor. Nu cred că avem nevoie de un sistem uh, european de bonus-malus, pentru că aceste sisteme nu au tra- uh, um, dimensiune transfrontalieră. Un vehicul este înregistrat mai într-un stat membru într-un moment. Nu contează ce s-a întâmplat în alt stat membru. Important este ca toți cetățenii europeni să fie tratați uh, la fel în statul lor membru de reședință, fie că au trăit toată viața în statul respectiv sau au ajuns mai cu o săptămână în urmă. Cred că aici uh, se aplică foarte bine principiul subsidiarității. Vă mulțumesc foarte bine, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aștept comentariile din partea colegilor. Mulțumesc, raportorii din umbră. Începem cu domnul Pospișil în numele PP. să já se Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes ceea ce a spus uh, raportoarea. Doresc să-i mulțumesc pentru munca depusă. Uh, direcția propusă de ei merge în aceeași uh, direcție și anume să ne asigurăm că nu avem suprareglementare. Că nu trebuie să ne asigurăm că mm, ceea ce adoptăm este benefic tuturor din domeniu. Un element menționat de doamna raportor. Micile vehicule și cum ar trebui ele să fie asigurate. Mai ales uh, în cazul uh, bicicletelor uh, electrice, uh, Segway și așa mai departe. În plus, ce să facem cu cursele uh, de mm, mașini sau motociclete. Mă bucură ceea ce a propus doamna raportor în acest caz. În ceea ce privește micile vehicule electrice, cred că trebuie să existe o derogare de la directivă. nici eu nu sunt de acord cu Comisia, însă, sincer, ar trebui să dezbatem dacă soluția oferită de raportoare și anume referirea la uh, restricționarea la autovehiculele omologate de tip este cea mai bună soluție. Eu m-am consultat cu mai mulți experți și cred că trebuie făcute câteva derogări de la directivă în cazul uh, vehiculele, vehiculelor care au o viteză limitată. Asta înseamnă că atunci când sunt uh, folosite, ele nu constituie un pericol major la siguranța publică. Întrebarea este care ar trebu- cum ar trebui să definim această viteză maximă. Cred că despre asta trebuie să, vor, să discutăm mai mult. Am încercat să găsim, ar trebui să găsim un compromis și pentru victime. Uh, acestea nu ar avea dreptul la compensații în anumite cazuri. Ar trebui să oferim uh, certitudine juridică unor victime potențiale. Însă, pe de altă parte, trebuie să găsim o soluție care să nu fie uh, mult prea complicată pentru utilizatorii acestor mici uh, vehicule. Astfel, acești, aceste vehicule nu ar trebui asigurate tocmai pentru că nu constituie un pericol. Um, în principiu suntem, mergem în aceeași direcție cu poziția propusă de raportor, dar unele detalii mai trebuie discutate. De asemenea, aș vrea să menționez câteva alte elemente. Și am să le menționez numai pe cele unde avem o diferență față de poziția raportoarei. Mai exact, raportoarea a spus că în cazuri transfrontaliere, statele membre ar trebui să facă schimb de informații privind proprietarii pentru perioada aferentă. Nu se poate face același lucru uh, făcând schimb de informații numai despre vehicul. Asta ar limita Uh, utilizarea datelor personale. Dar, bineînțeles, și aici trebuie să mai discutăm. Important este să ne asigurăm că datele personale sunt protejate în comunicarea transfrontalieră. De asemenea, suntem de acord cu doamna raportor uh, în ceea ce privește armonizarea terminologiei. Asta ar îmbunătăți aplicabilitatea acestei legislații, ar face-o mai clară. De asemenea, Um, regulile pentru daune în cazul unei... Ar trebui să existe un um, fond de garantare în cazul în care compania de asigurări devine insolvabilă. Compani- victimele trebuie să poată uh, obține compensare cât se poate de repede. Însă acest fond de garantare trebuie să fie numai uh, să, fie, să intervină numai în ultimă instanță. pentru că asta ar putea crește uh, primele de asigurare. Acestea sunt câteva prime idei, îi mulțumesc raportoarei, uh, o felicit pentru munca sa excelentă. În majoritatea cazurilor uh, suntem pe aceeași lungime de undă și sunt convinsă, convins că vom avea rezultate pozitive. Mulțumesc în numele SND, domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru această propunere. În principiu, pozitivă. Se prevăd câteva progrese în ceea ce privește drepturile consumatorilor. De altfel, acesta este obiectivul muncii comisiei noastre. Acestea fiind spuse, aș vrea să mergem și mai departe și aș vrea să revin la câteva elemente. Când vom uh, discuta cu raportoarea, bineînțeles, vom putea intra în mai multe detalii. Întâi, Sprijinim propunerea Comisiei de a introduce posibilitatea de a se face controle ale asigurărilor de răspundere civilă. Controle nediscriminatorii, uh, justificate și, de asemenea, suntem de acord cu doamna raportor referitor la, necesita, la nevoia de a consolida protecția datelor cu caracter personal. un mecanism de compensare de compensare a uh, victimelor în caz de asigurare insolvabilă sau care nu cooperează, da, însă ar trebui să restrângem uh, domeniul de aplicare aici. Asta este și propunerea raportoarei. Suntem de acord și cu creșterea uh, pragurilor prevăzută de comisie, dar am putea să fim mai ambițioși. De exemplu, cu sumele pe accident. Pragul ar putea să um, crească la 10 milioane de euro. În vederea protecției consumatorilor, susținem ideea de a avea un instrument de comparație a prețurilor, însă trebuie nu numai să se țină cont de toate accidentele, ci trebuie să se țină cont și de sistemul bonus-malus, care oferă uh, uh, avantaje consumatorilor și uh, stimulează comportamente mai prudente. Iată câteva observații, sunt convins că vom putea intra în mai multe detalii. Sau și cu siguranță vor mai apărea și alte elemente din discuțiile cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc în numele ECR, domnul Dan Dalton. Mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru bunul proiect de raport care merge în direcția potrivită. Cu toții avem nevoie de claritate după o sentință controversată a Curții de Justiție. Din acest punct de vedere, salut uh, propunerea Comisiei de modificare a directivei privind asigurările. Directiva actuală este implementată și interpretată diferit în statele membre Uh, tocmai de aceea salut modificările propuse de raportor. Uh, la 1A, uh, modificarea domeniului de aplicare propusă de comisie este îngrijorătoare. Nu acordă claritate pentru că nu definește anumite vehicule ca mijloace de transport. Um, sporturile cu motor um, um, și așa mai departe au o situație specifică. Includerea lor ar fi Uh, mult prea complicată. S-ar include uh, a, mașini de tuns iarba uh, pe care poți să te așezi, uh, uh motostivuitoare și așa mai departe. Pare o propunere desprinsă de realitate implicațiile schimbărilor propuse sunt atât de uh, grave încât uh, sporturile cu motor ar putea să continue um, um, în mod ilegal. Col coliziunile, de exemplu, sunt foarte des întâlnite în astfel de sporturi. Aici um, asigur, există deja asigurări uh, iar primele de asigurare ar fi enorme dacă ar fi vorba de asigurare de uh, răspundere civilă. Și fermierii ar avea de-a face cu uh, costuri suplimentare. Multe vehicule precum uh, vehicule agricole foarte specializate vor fi și ele incluse. Riscul acestor vehicule este foarte mic pentru public, pentru că ele sunt departe de public și uh, circulă cu o viteză foarte redusă. De multe ori, uh, fermierii sunt deja obligați în anumite state membre să aibă alte tipuri de asigurare. De asemenea, salut, tocmai de aceea salut propunerile raportoarei. Din, punctul, din partea ECR, însă noi vom depune câteva amendamente suplimentare pentru uh, vehiculele foarte vechi antice. Mulțumesc, nu văd pe nimeni din partea verzilor, aș, aș vrea să-i dau cuvântul lui Lucy Anderson. Mulțumesc, aș vrea să sprijin tot ceea ce a spus uh, Sergio. Este o revizuire importantă și este o prioritate pentru grupul nostru. Așa cum a spus și Sergio, noi sprijinim propunerea comisiei și nu, de, nu ne dorim să fie diluată. Unele dintre comentariile făcute de astăzi, inclusiv de către Dan, sunt uh, alarmiste. Nu e stilul tău, Dan, să fii alarmist la aceste lucruri. Um, a existat un motiv foarte bun pentru sentința Curții de Justiție. Era o situație injustă. Într-adevăr, uh, vehiculele agricole nu au viteză foarte mare, dar uh, când intervin astfel de accidente, sunt adesea foarte grave. Deci, pe bună dreptate, trebuie să ne concentrăm asupra victimelor accidentelor și să ne întrebăm ce e mai bine pentru ele. Nu cred că alte tipuri de asigurare vor oferi cea, cel mai bun, cea mai bună compensație victimelor. SND va fi de acord, uh, doamnă raportor, cu multe argumente aduse, inclusiv uh, uh, cel referitor la companiile de, asigura, de asigurare insolvabile, dar nu înțeleg că, ideea de a nu avea un bonus malus transfrontalier. Eu, în circumscripția mea, am avut un caz cu persoane de alte naționalități care vor să aibă o portabilitate în acest sens. Și dacă nu avem un sistem armonizat care să protejeze consumatorii și victimele, asta nu se va întâmpla. Deci vă rog să mai uh, analizați uh, acest punct. Și cred că există um, o oarecare lipsă de informații privind bicicletele electrice, de exemplu. Statele, statele membre pot oferi derogări um, la nivel național uh, atâta timp cât există garanțiile necesare, iar industria um, sporturilor cu motor um, au promovat niște idei mult prea alarmiste. Sunt convinsă că statele membre ar putea face față acestei situații. Există deja state membre care uh, tratează altfel acest tip de sport. Victima trebuie să fie centrul uh, atenției noastre. Nu vrem să, o, să impunem o povară mult prea mare industriei agricole. Trebuie ca prevederile să fie echilibrate, însă nici nu aș vrea ca um, Parlamentul European să fie văzut ca dând înapoi de la uh, o sentință a Curții Europene de Justiție care impunea mai bune protecții. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul Comisiei Europene. Vă rog! Uh, thank you. Mulțumesc, doamna președintă. Mă numesc uh, Lise. Mulțumesc și doamnei raportor pentru amendamentele prezentate. Noi am dorit să facem câteva comentarii. În primul rând, aș reaminti de ce există nevoie de un astfel de grad de intervenție de reglementare în acest domeniu. Motivul este pentru că e vorba de o politică de asigurare pe responsabilitatea pe partea terța. Deci uh, cumperi ceva care de fapt nu e pentru tine, nu ești tu consumatorul final, deci ești obligat să faci așa ceva, dar cumperi pentru altcineva. De aceea singurul stimulent pentru tine ar fi să obții ceva cât mai ieftin cu putință și nu te uiți la celelalte elemente. Tocmai de aceea am impus toate aceste garanții în directivă pentru a proteja victimele care sunt beneficiarii, practic, acestor politici. În al doilea rând, un al doilea comentariu. Dacă ne gândim la domeniul de aplicare și legislația în ceea ce privește omologarea de tip, cred că ar trebui să rămânem în cadrul directivei atunci când ne gândim la domeniul de aplicare, pentru că legislația pentru omologare de tip nu are drept singur obiectiv siguranța rutieră, prezintă și aspecte de mediu, uh, se uh, abordează și problema instalațiilor electrice, deci dacă ne gândim la domeniul de aplicare, acesta este cu totul diferit față de uh, protecția victimelor pentru uh, accidentele cauzate de vehicule cu motor. Aș reaminti, practic, ce înseamnă dacă anumite vehicule sunt trecute în afara domeniului de aplicare. Statele membre Uh, nu sunt neapărat uh, destul de înțelepte, să zic așa, ca să legifereze și asupra lor și am uh, pierde foarte mult din capacitatea noastră de reacție, așa cum ne arată curtea. În primul rând, am pierde sumele minime care sunt acoperite la nivel național, pentru că statele membre sau asiguratorii vor putea să le stabilească în funcție de dorințele lor. Un alt aspect important ar fi clauzele de excluziune care apar în contracte. Am văzut, de exemplu, o astfel de asigurare uh, pentru o casă care acoperă și problemele de natură electrică. Însă există și clauze de excluziune care nu ar putea fi acoperite de directiva pentru asigurarea vehiculor cu motor, care spune că trebuie să acoperi tot ceea ce este legislație civilă prin acea asigurare și nu ești obligat să o faci la nivel național dacă rămâne în afara domeniului de aplicare. Deci, uh, de exemplu, dacă ai probleme cu electricitatea, acestea s-ar putea să nu fie acoperite în cazul în care e o asigurare sau pe timpul nopții, de exemplu. Și Curtea de Justiție arată că singura clauză de excluziune acceptabilă ar fi atunci când uh, pasagerul este rănit sau este victimă mortală, ar fi singura uh, clauză de excluziune permisibilă, practic. Un alt comentariu, un alt dezavantaj ar fi că n-am mai avea aceste facilități transfrontaliere, de exemplu Cartea Verde, pentru a oferi compensații victimelor. Sau atunci când ne gândim sau atunci când ne gândim că bicicletele electrice, de exemplu, n-ar traversa frontierele în directivă se stabilesc care sunt facilitățile pentru a oferi compensații victimelor când vizitează, de exemplu, un alt stat membru. Dacă ești turist, de exemplu, și traversezi frontiera, nu poți utiliza aceste facilități care sunt oferite prin directivă. Și ar uh, putea crește și riscul accidentelor uh, de a fi rănit și după aceea persoana respectivă să fugă. S-a întâmplat la Londra recent uh, o astfel de femeie care a fost rănită de o bicicletă electrică. Persoana nu avea asigurare și pur și simplu a fugit de la fața locului. Deci asta în ceea ce privește domeniul de aplicare. Acum, cât privește proprietate privată sau publică, Dacă ne gândim la posibilitatea de ajustare teritorială a domeniului de aplicare a directivei, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spunem, pentru că această diferențiere public-privat nu este una ușor de făcut și cred că ar trebui mai degrabă să vorbim de accesibilitate și să ajungem până la accesibilitate fizică sau legală. Însă aceasta este o cu totul altă dezbatere. Ceea ce ne interesează este să avem certitudine juridică și ca drepturile victimelor să fie asigurate în acest context. Acum, în ceea ce privește in... insolvabilitatea. Am văzut că există și acea comunicare care vine din partea asiguratorului și Înțelegem că e nevoie de certitudine juridică, să nu se abuzeze practic de această prevedere, dar, pe de altă parte, ar trebui să existe și o plasă de siguranță pentru cei care au nevoie de compensații în caz de accident. De multe ori le e greu să înțeleagă ce se întâmplă și s-a întâmplat în astfel de cazuri în trecut, când autoritatea competentă și victimele uh, nu au știut practic ce s-a întâmplat uh, cu procedura de faliment, uh, cazul de insolvabilitate, pentru că exista o problemă între statele membre. Deci avem nevoie de această plasă de siguranță pentru ca victima să fie compensată la timp și cu banii care trebuie. Iar în ceea ce privește eliminarea actelor delegate, care oferă această procedură de compensare. Ne-am gândit la această posibilitate la început, atunci când redactam propunerea, și ne-am dat seama că, practic, asta, din punct de vedere practic, ar însemna ca un singur stat membru să-și poată impună dreptul de veto asupra sistemului. Pentru că, pentru un acord, ar fi nevoie de unanimitate în caz în care un stat membru ar putea bloca intrarea în vigoare a mecanismului. De aceea am considerat că nu este o idee atât de bună. În ceea ce privește șofat, șofatul fără asigurare, acesta este ultimul punct. Noi nu suntem împotriva unui schimb de informații întărit pentru a implementa mai bine această obligație a asigurării, însă considerăm că e nevoie de temei juridic diferit și de proceduri diferite, pentru că procedurile actuale sunt într-un tratat special și ar fi nevoie de unanimitate pentru a putea intra în acest sistem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lizi. Dau cuvântul din nou raportorului nostru, doamna Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt am să răspund comentariilor făcute. În primul rând, Comisia a făcut un comentariu despre domeniul de aplicare și am spus cu claritate și o repet aici, nu cred că această directivă ar, ar trebui să acopere scutere electrice, biciclete electrice sau acelea care sunt utilizate în uh, Uh, sporturi, în activități sportive. Am înțeles că Comisia interpretează decizia curții într-un mod foarte extensiv, dar curtea practic încerca să interpreteze directiva și să o înțeleagă, nu încerca să extindă domeniul de aplicare actual. Practic, depinde de noi, iar recomandarea nu era aceea de a extinde acest domeniu de aplicare. De ce m-am uh, centrat pe omologarea de tip și uh, întrebarea dacă n-ar fi trebuit să limităm viteza? Această întrebare rămâne deschisă pentru viitor, dar vă rog să țineți cont și de faptul că motivul pentru care m-am bazat pe această directivă pentru omologarea de tip este că aceasta se limitează la vehiculele care depășesc 25 de km pe oră. Problema datelor personale, aici avem GDPR-ul, de n-aș mai fi așa de îngrijorată pentru că avem un sistem european larg, nu contează unde sunt stocate datele pentru că regulile sunt aceleași peste tot. Deci aici nu există temeri prea mari. În ceea ce privește sistemul bonus-malus, pot să vă spun că de 15 ani tot călătoresc prin Europa și știu ce înseamnă să-mi iau mereu mașina după mine. Ultima experiență pe care am avut-o a fost în Franța și acolo principala problema a fost că compania de asigurări nu a vrut să țină cont de uh, experiența mea anterioară ca și asigurată pur și simplu nu spuneau că nu țin cont de tot ce se întâmplase înainte, ci că nu înțelegeau ce spune acolo și că eram tratată ca un șofer care tocmai își luase permisul și avea 18 ani. Deci nu îmi doresc neapărat să armonizăm acest sistem bonus-malus, pentru că nu este fezabil acum. Poate peste 5 ani vom vorbi și despre asta, dar deocamdată ceea ce vreau să spun este că avem nevoie de un sistem în care toată lumea să fie tratată la fel. Deci dacă eu mă duc la o companie de asigurări național din Franța, ca cetățean ceh, să uh, se înțeleagă ce s-a întâmplat înainte și să mi se propună același sistem bonus-malus ca și cum aș fi fost un cetățean francez, nu altfel. Cred că m-am referit la comentariile cele mai dificile, cele mai controversate și am senzația că avem o majoritate care susține propunerea mea, propunere pe care trebuie să o întărim și mai mult și să o finalizăm, bineînțeles. Aștept uh, să cooperez cu toți colegii și raportorii din umbră pentru a o face. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este 27 noiembrie. Trecem acum la ultimul punct și ultimul de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de un schimb de opinii pentru politica industrială europeană asupra inteligenței artificiale și a roboticii. După cum știți, avem o procedură simplificată pentru acest dosar, ceea ce înseamnă că raportorul va prezenta o serie de amendamente. Avem 10 uh, zile lucrătoare la dispoziție și dacă nu sunt obiecții, în acest timp avizul se consideră adoptat. Doamna Cearanțova este raportorul nostru, așa că am să-i dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult! Am să explic un pic uh, care este procedura, pentru că a existat oarecare nesiguranță de la comisia competentă. Nu se știa dacă va fi un raport sau nu și mă bucur că până la urmă vom avea un raport. Cred că este important să avem un raport pe această temă. După cum ai spus, singura problemă este că avem un timp limitat la dispoziție, deci nu putem face altfel decât să trecem prin această procedură simplificată cu avizul nostru și, în ciuda acestora, sunt convinsă că vom veni cu un text puternic care să prezinte poziția noastră. La ora actuală discutăm pe proiectul de text care ne-a fost va fi trimis pe 27 noiembrie. După aceea vom avea la nivelul grupurilor până luni 3 decembrie să prezentăm obiecții și dacă există obiecții, atunci vom avea și votul în decembrie. Asupra conținutului. După cum știți, Comisia a publicat uh, o comunicare pe această temă pentru a avea un plan coordonat în ceea ce privește inteligența artificială între Comisie și statele membre, un plan care să fie publicat până la sfârșitul anului. E vorba de aspecte tehnologice, legale, socioeconomice pentru a promova capacitatea industrială și de cercetare la nivelul UE și aceasta în folosul economiei și a cetățenilor europeni. Înființarea unui cadru de etică este unul din cei trei pilon ai Comisiei și public, se va publica și un ghid etic până la sfârșitul anului. Pe baza acestui ghid, Comisia va publica un ghid etic până în martie 2019. În avizul său, IMCO are competență exclusivă pentru mai multe chestiuni, cum ar fi, de exemplu, recunoașterea reciprocă, siguranța produselor și a serviciilor. Deci, uh, tot ceea ce intră sub aceste secțiuni uh, trebuie să fie inclus în raportul final de la ITRE. Și tocmai de aceea încerc să mă limitez doar la competențele IMCO, tocmai pentru a avea șanse și mai mari uh, să includem uh, textul nostru într-o și mai mare măsură în raportul final. Sper ca colegii să înțeleagă acest lucru atunci când vom ajunge la un acord asupra compromisurilor. Care sunt principalele mesaje în acest raport? În primul rând, avem nevoie de un cadru comun pentru inteligența artificială cu măsuri coordonate între noi. Ah, acestea trebuie să se centreze pe valori și pe etică. Dacă dorim să fim lideri la nivel global pentru stabilirea regulilor și să nu rămânem în urma Statelor Unite sau a Chinei, avem nevoie de o strategie unită. Securitatea cibernetică este esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și pentru a avea încrederea consumatorilor și aceasta este de competența ITRE în general, însă există aici o legătură între securitatea cibernetică și Uh, încrederea consumatorilor, pentru că e nevoie din ce în ce mai multe de date ale consumatorilor și acestea îl fac pe uh, beneficiar, pe consumator, ținta atacurilor cibernetice de multe ori. O bună parte a dezbaterii legate de încrederea consumatorilor are de-a face cu cadrul de etică. Eu cred că securitatea cibernetică este la fel de importantă pentru a asigura această încredere și pentru a asigura protecția pentru ca inteligența artificială să funcționeze bine. În al doilea rând, serviciile UE trebuie să fie competitive la nivel global în următoarele decenii. Pe de altă parte, date din ce în ce mai de încredere sunt necesare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, pentru a deveni competitiv în aceste tehnologii, pentru că inteligența artificială depinde de mase uh, mari de date pentru dezvoltarea sa. Pe de altă parte, trebuie să se asigure încrederea consumatorilor, ținând cont și de posibilitatea uh, Uh, existenței unor date părtinitoare care să discrimineze anumite categorii ale populației. Pe de altă parte, e nevoie de uh, date pentru categorii specializate. Trebuie să asigurăm recunoașterea reciprocă pentru bunurile inteligente și standarde bune. Pe de altă parte, avem nevoie de o strategie unită la nivelul UE pentru a întări capacitățile umane. GDPR-ul uh, garantează drepturile persoanelor atunci când e vorba de decizii, au dreptul să fie informați atunci când s-au luat decizii în mod uh, automatic. Există uh, o interacție, interacțiune din ce în ce mai mare acum și aceste drepturi trebuie să fie întărite pentru ca consumatorii să știe când datele lor sunt folosite. Noi nu putem doar să-i informăm pe oameni despre aceste decizii, ci trebuie să ne asigurăm că deciziile luate la nivelul uh, inteligenței artificial pot fi întotdeauna date înapoi de către oameni. Iată doar câteva elemente în acest aviz. Bineînțeles, avem constrângeri, pentru că e vorba de procedura simplificată și voi face tot ce voi putea pentru ca colegii să participe pe cât posibil. Am avut chiar și în această dimineață uh, o întâlnire și întâlniri la Strasburg, uh, menținem legătura pe e-mail și aștept uh, toate comentariile pe care doriți să mi le trimiteți. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem. Mr. Pospisil, please. Trecem acum la raportori din umbră. Domnul Prospisil, mulțumesc uh, foarte mult. Îl reprezint aici pe estimatul meu coleg, Magoga din Lituania, care a pregătit o serie de observații din partea PPE-ului. Am să citesc materialul pe care mi l-a trimis domnia sa. Mai întâi de toate, Colegul care n-a putut să fie prezent astăzi dorește să mulțumesc raportorului, pen, raportoare pentru o munca extraordinară făcută. Dânsul spune că inteligența artificială și robotica sunt sectoare esențiale ale economiei uh, și importanța lor va face decât să crească. Dacă dorim să rămânem competitivi în fața Statelor Unite, în fața Chinei, care au poziții dominante în acest domeniu în prezent, trebuie să găsim soluții inteligente. Propunerea de raport merge în direcția cea bună. Parlamentul European ar trebui să aibă o singură perspectivă și abordare în acest domeniu al inteligenței artificiale și a roboticii. În această comisie se discută chestiuni importante, cum ar fi fluxul liber de date, interoperabilitatea, implicarea sectorului public și a celui privat, însă, de asemenea, chestiuni ce țin de domeniul cercetării și dezvoltării în materie de inteligență artificială și robotică, recunoaștere reciprocă a bunurilor care trans, trec peste frontiere din perspectiva standardelor etice și a inteligenței artificiale și, de asemenea, aplicarea pe scară largă a competențelor digitale în viitoarele calificări profesionale, în încercarea de a îmbunătăți serviciile din domeniul artific- inteligenței artificiale și de a întări protecția consumatorilor. în anumite componente ale proiectului uh, trebuie să fie întărit uh, obiectivul principal, și anume cel de a ajuta uh, ființele umane în loc de a le înlocui doar. În materie de cercetare și dezvoltare, cred că trebuie să sprijinim schimbul de informații științifice între oameni de știință din diferite părți ale lumii, pentru ca să existe un schimb de exemple de bune practică și acestea să fie aplicate în Europa. Mai mult, instituțiile publice de cercetare științifică vor trebui să joace un rol mai important în acest domeniu, pentru că deocamdată majoritatea investițiilor uh, s-au făcut în sectorul privat. În încheiere, aș dori să vă spun că sprijin adoptarea acestui proiect de raport și sper că raportul va fi adoptat rapid atât din partea colegului nostru, raportor din urmă pentru PPE, din partea socialiștilor, uh, Catrin Șala. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Îi mulțumim raportoarei, nu e ușor, Dita, deloc să faci ceea ce faci tu, dar cred că te-ai descurcat de minune, mai ales dacă ne uităm la calendarul extrem de presa pe care îl avem. Ai trecut prin majoritatea temelor, m-aș referi doar la câteva. un uh, se referă la standarde. Am avut o audiere referitor la această situație chiar în Parlament. Am avut uh, un invitat britanic, un universitar care se ocupă de strategia în materie de inteligență artificială în Marea Britanie, Uh, după cum spuneai și tu, există state care au astfel de strategii și trebuie să avem și noi o strategie și asta include și standardele. Noi discutăm permanent standarde, avem și noi un cuvânt de spus din acest punct de vedere și e o temă pe care am putea marșa și noi, pentru că ar fi important în materie de standarde să vorbim noi europenii cu o singură voce. Dacă ne uităm la sectorul roboticii, un sfert din serviciile și produsele din domeniu sunt produse la nivel mondial în Europa. E interesant să vedem ce se întâmplă și în materie de cercetare. Pentru că avem și noi în Scoția o universitate, Universitatea din Aachen, de asemenea, are programe de robotică absolut fantastice. Avem, iată, foarte aproape de noi astfel de centre de cercetare Dacă ne uităm de asemenea și la programul uh, Orizont, uh, Comisia pentru Cercetare a votat uh, structura viitorului program. Există nenumărate posibilități și, de asemenea, ai dreptate când vorbești de incluziune și de componenta etică. Ar fi interesant să vedem cum putem atinge un echilibru aici, să vedem ce va veni până la sfârșitul anului pe componenta etică. Oricum, tema e una pe care nu o putem trece cu vederea. Persoana care a vorbit în numele PPE-ului a menționat conceptul de interoperabilitate. Putem să avem toate seturile de date, dar dacă bazele de date nu pot comunica una cu cealaltă, dacă nu există această interoperabilitate, totul e degeaba. Și mă bucur că ai vorbit și de open data, de datele deschise. Aceasta permite într-adevăr inovare din sector. Deocamdată problema încă cere, se cere a fi rezolvată. Cu alte cuvinte, Dita, cred că ai atins toate uh, ob- temele importante. Îți mulțumesc pentru cooperarea de până acum și să vedem cum putem merge mai departe, pentru că, într-adevăr, suntem doar la începutul unui exercițiu de durată, o dezbatere pe care o să o avem multă vreme și care va, ne va, va trebui să, să intre în detalii minuțioase, pentru că nu vrem să sufocăm inovarea, ci să o promovăm dacă vrem ca sectorul să fie într-adevăr sprijinit. Mulțumim foarte mult! Cu aceasta, doreați să interveniți din partea ECR Domnul Sulic. Însă de data aceasta vorbește domnul Dalton în numele domnului Sulic. Domnul Sulic consideră că avizul se îndreaptă în direcția cea bună, recunoaște rolul important pe care inteligența artificială va juca în viitor și deja îl joacă în prezent. Este de acord cu o strategie europeană unică, axată pe cibersecuritate și pe un cadru de reglementare care să asigure dezvoltarea inteligențelor artificiale. Uh, domnul Sully, din acest punct de vedere, dorește să mergem mai departe. Uh, agrează ideea unui studiu de impact uh, referitor la impactul inteligenței artificiale la nivel de stat membru și la nivel de Uniunea Europeană și de asemenea dorește întărirea legislației existente pentru a răspunde mai bine nevoilor în domeniul inteligenței artificiale. Regulamentele flexibile, în opinia sa, sunt răspunsul adecvat la situația actuală cu care ne confruntăm în prezent. În opinia domnului Sulic, regulamentele rigide dau o impresie falsă de stabilitate și pot uh, să ne uh, plaseze în urma concurenților noștri din lume. Există și elemente cu care domnul Sulic nu este de acord. Uh, unele ar putea fi considerate voturi cheie, în opinia sa apelul la fonduri publice pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, consideră că o astfel de abordare ar fi o pierdere de bani pentru contribuabil. Proiectele publice tind să fie puțin eficiente și prea costisitoare. Finanțarea publică ar putea încetini dezvoltarea din domeniu pentru că s-ar substitui investițiilor private care altfel ar avea loc. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Și acum îi dăm cuvântul raportoarei uh, Dita Haranțova. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru mesajele extrem de încurajatoare pe care mi le-ați transmis. Sunt puțin surprinsă de poziția CR-ului când e vorba de parteneriatul public-privat, însă poate o să găsim o formulă de text mai adecvată care să întrunească măcar sprijinul, dacă nu a tuturor, măcar majorităților membrilor grupului ECR. Sunt de acord pe deplin cu ce a spus Catherine în legătură cu lucrurile care ar trebui să fie evidențiate mai pregnant. După cum spuneam, nu avem foarte multă marge de manevră. Gândiți-vă la competențele noastre. Strategia mea este să uh, uh, merg pe lucrurile pe care am avea o șansă să le adoptăm și să lăsăm altor comisii uh, chestiunile care țin de competența lor. Asta dacă vrem să lucrăm în ritm rapid. Mulțumim foarte mult, doamna președintă. Cu aceasta Încheiem uh, partea publică a ședinței noastre de astăzi. Urmează o întrunire a coordonatorilor uh, imediat. Uh, vă mulțumesc tuturor. Următoarea întrunire mâine dimineață la ora 9 și doamna președinte mulțumesc cu amintate interpreților care și ei vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută!